Dear colleagues, we can continue. We will continue by, by point number nine from the... Începem cu punctul 9 de pe ordinea de zi de azi dimineață și dăm cuvântul doamnei Constans Lucrip, doamna raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Avem un prim schimb de opinii la Comisia noastră de Afaceri Juridice astăzi consacrat platformelor digitale. Am discutat de nenumărate ori despre rolul acestor platforme și vedem că este un subiect foarte vast care suscită nenumărate temeri, dezbateri. Noi trebuie să scriem un aviz la un raport din proprie inițiativă pregătit în comun de comisiile ITRE și IMCO. Această procedură de raport din proprie inițiativă a două comisii Este o reacție la comunicarea Comisiei din luna mai pe tema mize și provocări pentru Europa în legătură cu platformele digitale. Și îndeopște cu privire la răspunderea acestor platforme. Cum vă spuneam, un subiect foarte vast. Avem multe dezbătute, de discutat, nu avem prea mult timp, nici astăzi, nici uh, în general, pentru că noi nu trebuie decât să scriem un aviz și raportorii de la ITRE și IMCO vor să meargă destul de rapid, ei chiar au ales să accelereze calendarul. Știind că nu avem mult timp la dispoziție și că oricum avem o constrângere fizică, pentru că nu putem decât să scriem un anumit număr de caractere, eu vă propun un aviz care mm, încape pe o pagină, dar sper că am inclus aspectele cele mai importante pentru comisia noastră. Vreau mai întâi să evoc un subiect transversal. Uh, asupra căruia ar trebui să ne pronunțăm noi, Comisia de Afaceri Juridice. Care este definiția cea mai bună pentru aceste platforme? Mi se pare că este o etapă foarte importantă, să știm exact despre ce vorbim. Aceste platforme sunt foarte diferite. Și ca atare, mi se pare legitim să încercăm să găsim o definiție, să identificăm precis actorii și activitățile pe care vrem să le um, cuprindem. În ce privește răspunderea directă a acestor platforme? V-am spus, este un proiect de aviz foarte scurt și eu m-am concentrat pe temele care țin de competența noastră. Răspundere față de protejarea drepturilor de autor, aplicarea lor și apoi câteva aspecte legate de dreptul comercial, dreptul întreprinderilor. Eu sunt pentru o mai mare răspundere a platformelor digitale, atât în ce privește drepturile de autor, cât și în ce privește transparența și loialitatea. Pentru că acum aceste platforme au o economică și industrială considerabile. În acest cadru, vă propun să facem acest schimb de opinie. Sunt multe alte aspecte care îmi vin în minte, dar cred că putem să avem încredere în cele două comisii, IMCO și ITRE, pentru a descrie acest subiect. Deci, pentru că avem atât de puțin timp la dispoziție, Astăzi vom putea discuta rapid. Data pentru amendamente este, din păcate, destul de apropiată pentru că trebuie să votăm avizul foarte repede. Luni expiră termenul pentru depunerea amendamentelor, deci luni 27 martie. Deci trebuie să lucrăm foarte rapid pentru a respecta calendarul uh, comisiilor competente pe fond. Și pe 11 și 12 aprilie va trebui să votăm acest proiect de aviz. Îmi cer scuze că procedura este atât de accelerată, dar nu iese din cauza mea. Și închei aici, domnule președinte, pentru că eu, pentru că a trebuit să respect aceste limite, sunt un pic frustrată că nu putem să depășim numărul de caractere. Am să depun și eu niște amendamente. Deci niște amendamente la propriul meu proiect de aviz. Dragi colegi, vă dau cuvântul. Pentru că îmi doresc să fie o muncă în comun. Mulțumesc, doamna Reina. Thank you very much. Um... Vă mulțumesc. Tocmai citesc contribuția lui Sergio Coferati, care este raportorul nostru din umbră și care își cere scuze. Și vă mulțumesc frumos pentru muncă, doamna Le Grip. Platformele digitale sunt din ce în ce mai prezente în viața cetățenilor și de aceea este foarte important că la Parlamentul European și în instituțiile europene se vorbește despre rolul acestora și impactul lor social și economic. Domnul Coferati știe că este un subiect foarte vast, nu există acolo doar aspecte juridice, dar E foarte important ca Parlamentul European să participe la această dezbatere, pentru că altfel vom avea doar nenumărate soluții naționale și e bine să permitem găsirea unei soluții europene. Cum ați spus și dumneavoastră, vrem să ne concentrăm pe definiție. El urmărește discuția și din IMCO pe această temă. Ar fi de asemenea foarte important să avem un cadru general mai bine delimitat. Pentru comisia noastră este foarte importantă și chestiunea răspunderii. Trebuie să identificăm o răspundere clară pentru aceste platforme, pentru că ele uneori pot să fie uh, comercianți uh, în direct sau să fie doar niște intermediari. Rămâne și partea cu fiscalitatea. Știm că când am auzit despre scandalul privind uh, Panama Papers sau LuxLeaks, uh, ne-am dat seama cât de importante sunt toate aceste chestiuni. Trebuie să cerem platformelor să își facă temele în ce privește uh, monitorizarea tranzacțiilor. Condițiile de lucru erau de asemenea foarte importante din punctul de vedere al domnului Coferati. Și să nu uităm, să nu pierdem din vedere dimensiunea socială și condițiile de lucru a celor care lucrează pentru aceste platforme. Aștept așadar cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Noi vom depune și amendamente în ce privește uh, portabilitatea portabilitatea care vizează mai ales lucrătorii. Și a vorbit și despre protejarea categoriilor vulnerabile, mai ales minorii, sau, mă rog, toți cei care sunt prea expuși uh, presiunilor și um, agresiunilor uh, orale sau uh, video, hărțuire și așa mai departe. Deci trebuie să neapărat să cerem acestor platforme să se implice în protejarea mm, uh, categoriilor vulnerabile. Așteptăm cu toții să avem o bună cooperare. Mulțumesc, doamna Regner. Văd că... A, ba da. Doamna Regia. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc, doamnei raportor, pentru proiectul de raport. Este o comunicare destul de veche, pentru că a fost publicată în mai 2016. Ca să avem o adevărată valoare adăugată apropo de munca din Parlament, poate că ar trebui să ne ar trebui să ne concentrăm pe acele comunicări care încă nu au fost publicate. Mi s-ar părea că ar fi mult mai bine decât să ne ocupăm de o comunicare atât de veche. În ce privește transparența, relațiile B2B, drepturile de autor, toate aceste aspecte sunt foarte importante și pentru noi. Ca de asemenea și posibilitatea de a trece la o platformă la alta, portabilitatea serviciilor, Definiția platformelor se află în centrul discuției. După părerea mea, s-au creat multe confuzii deoarece uneori platformele uh, sunt văzute ca fiind niște intermediari, pe când în uh, Directiva Comerț Electronic există deja prevedere în ce privește răspunderea uh, intermediarilor. Și Acum uh, Comisia vorbește și despre platformele de streaming ca mm, Netflix sau Spotify, care nu sunt niște intermediari. Deci se fac multe confuzii și deci uh, ar trebui să fim foarte atenți, pentru că nu vreau să existe o definiție și una singură. Să ținem cont de legislația deja în vigoare în ce privește dreptul consumatorului și răspunderea. să nu venim cu noi definiții și să creăm incertitudine juridică, pentru că, vă spuneam, directiva comerțului electronic deja garantează un bun nivel de protecție pentru drepturile fundamentale și încurajează inovarea. Vă sugerez ca următorul pas să fie să cerem lămurirea uh, acțiunilor de sustragere de conținut. Pentru că metodele pe care le folosesc platformele sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. Și să fim prudenți ca nu care cumva să existe un drept separat, un drept privat, în care doar Facebook hotărăște ce conținut este permis sau nu, după cum crede el de cuvință. Ar trebui să existe niște linii de orientare comune pentru toate platformele, pentru ca cei care solicită retragerea unui anumit conținut să știe cum să se adreseze și să știe în virtutea cărei legi fac această solicitare. Mi se pare mai judicios decât să încercăm să modificăm uh, regimul din directiva comerț electronic. Domnul Cavada, mulțumesc, domnule președinte, vor fi foarte rapid. Suntem perfect de acord cu acest aviz, cu punctele pe care le-ați anunțat. Nu există niciun fel de dezacord în ce privește conținutul din proiectul de aviz. Dacă sunt de acord, n-are sens să vă mai spun de ce sunt de acord. Mulțumesc! Comisia, doriți să luați cuvântul? Um, thank you very much. Uh, I'm Pravat Agarwal from DG Connect, uh, European Commission. Mulțumesc, sunt de la DG Connect, Comisia Europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest proiect de aviz, pentru că ne dați ocazia să spunem câte ceva pe marginea acestui subiect, foarte pe scurt așadar. Câteva <clears throat> remarci referitor la acest proiect de aviz. Noi salutăm cu căldură discuția în jurul definițiilor și așa cum se poate ghici din uh, textul uh, propunerii. Și noi ne-am chinuit cu aceste uh, definiții. Mm, textul care însoțește comunicarea, de fapt contextul în care, de care vorbim, a fost marcat de tot felul de discuții în legătură cu aceste definiții. Poate că ar trebui dat o singură definiție, însă platformele sunt extrem de diferite și evoluțiile în acest domeniu sunt foarte eh, rapide și atunci, decât să avem o definiție unică pentru platforme, am hotărât că este mai bine să urmim despre puncte comune ale acestor um, platforme decât să le punem pe toate în aceeași oală. Și este exact ceea ce am încercat să vedem, care sunt aceste caracteristici uh, comune uh, caracterul uh, multiplu, mm, utilizatorii, datele respective, etc. Obiectivul acestei politici a fost acela de a avea un sistem, un ecosistem sănătos pentru această economie a platformelor și nu ne doream neapărat să exprimăm o judecată de valoare în legătură cu rolul pozitiv sau negativ al acestor platforme într-un uh, domeniu sau altul, ci doream ca să existe un cadru, un ecosistem sănătos care să permită platformelor să existe și să prospere, să-și găsească menirea. <clears throat> și având în vedere că uh, platformele europene sunt uh, slab capitalizate, pe piață. Este foarte clar că, față de contextul global, situația europeană este aparte și este foarte clar că există aici o slăbiciune a modelului economic din Europa al acestor platforme. Pe asta ar merita să ne concentrăm pe mm, acest, această capacitate și pe potențialul de inovare pe piața europeană. Apoi, uh, cât privește textul doamnei raportor, am uh, luat notă de propunerile sale și vom avea cu siguranță discuții detaliate, însă când vine vorba de drepturile de proprietate intelectuală, care au fost menționate de anumiți parlamentari, ele sunt reglementate în altă parte, în alt context, acolo trebuie discutate acestea și nu uh, Uh, când vine vorba de platformele online. Și dacă e cazul, vom putea să discutăm uh, mai în amănunt aceste aspecte. De asemenea, vrem să înțelegem mai bine anumite propuneri legate de transparență și uh, loialitate și interfa- interfețe. Uh, sunt lucruri pe care și noi le uh, evaluăm și știu că ele vizează și alte dezbateri conexe, cum ar fi schimbarea de platformă, portabilitatea datelor, precum și retragerea conținutului, care oricum este un șantier în curs. M-aș opri aici, vreau să mulțumesc foarte mult doamnei raportor și putem oferi amănunte suplimentare într-un fel sau altul în cadrul care se impune. Foarte bine, putem să încheiem cu acest subiect și să continuăm cu punctul 10. Punctul 10, deci, drepturile de autor și drepturile conexe. Colegii, colegi, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dragi colegi, după multe consultări cu actori implicați, iată, Comisia și-a, făcut această, și-a prezentat această propunere, printre altele, și acest text pentru exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe aplicabile anumitor transmisiuni online ale organizațiilor de radiofuziune și retransmisie ale programelor televiziune și de radio, CAPSET, pe care aș dori să le discut cu dumneavoastră astăzi aici. Pe procedură, atât IMCO cât și CULT au prezentat deja proiecte de aviz. CULT, conform articolului, um, participă conform articolului 54 și votul în ITRE va avea loc în iunie. Acum, pe conținut. Nu vreau să pierd prea mult timp aici, dar un pic să vă prezint propunerea mea și apoi aștept părerea raportorilor din umbra. Sunt uh, conștient de, propun, de uh, poziția controversă, dar consider că propunerea e importantă. Aceasta susține rolul central pe care îl joacă acest, uh, acești furnizori. E un rol important pentru cetățeni și se, sunt uh, dificultăți pentru opinia publică germană. În, uh, din 122 de canale în Polonia, în Danemarca, se prind doar două. Și alte lucruri dificile aici. 82% și 60 din cele publice și 62% din cele private folosesc un tip de geoblocare. CT1, de exemplu, își blochează complet programul pe, pe baze geografice. Propunerea aceasta poate duce, după părerea mea, la eliminarea acestor granițe și să creeze o piață unică reală. În consultarea pe care am avut-o, s-a tot pus la îndoială scopul regulamentului, asupra care aș vrea să intru acum în detaliu. Cu acest regulament de portabilitate, servicii pe bani, precum Netflix, vor fi folos- putea folosite în transfrontalier, dar doar pentru călătorii temporare. Altfel, cetățenii trebuie să cumpere un serviciu în plus. Cu CapSat Online se ajunge la cetățeni, indiferent de naționalitate și de locuință, util în special pentru cei care nu-și permit un serviciu suplimentar precum Netflix și au deci o dimensiune socială. Vor uh, profita, în special minoritățile lingvistice, și 15 milioane de cetățeni care folosesc libertatea de a trăi și a uh, călători în alte țări. Se îmbunătățește situația <laughs> în zonele transfrontaliere celor care trăiesc uh, în zonele transfrontaliere, altfel nu avem cum să le explicăm de ce cu mijloace mai vechi uh, pot accesa conținutul din țările vecine, dar cu tehnologiile noi, moderne, nu. În special într-o perioadă de știri populiste, iată, un astfel de sistem poate îmbunătăți situația. Uh, vă rugăm să vorbiți un pic mai lent. Mulțumim. Tocmai într-o societate informațională unde e atât de important, se oferă, iată, aceste servicii de către furnizorii uh, standard și nu de servicii plătite și deci un rol important în democrația noastră. Mai mult decât atât, se schimbă și comportamentul uh, celor care urmăresc acest, a telespectatorilor. Tot mai mult se uită online la televizor. Am discutat asta și de dimineață cu comerțul online, un domeniu tot mai important. Eu personal consider că e foarte important să nu uh, pierdem această evoluție, pentru că astăzi deja cetățenii încearcă să acceseze aceste servicii prin mijloace mai puțin legale. Multă lume plătește o taxă către astfel de servicii semi-legale. Eu aș prefera ca acești bani să nu intre în aceste modele de afaceri precum VPN, ci să blocăm pirateria online și să le dăm dreptul să-și achiziționeze aceste servicii. Regulamentul e destul de clar. Articolul 2 stabilește principiul țării de proveniență și e cel mai disputat. Furnizorii de astfel servicii pot trebuie să clarifice doar legislația din statul, a statului din care transmit. Articolul 3 vorbește de transmiterea mai departe acestor informații. Mie mi-e important să vorbim în continuare de libertatea contractuală și aspectele teritoriale de drept și să nu existe o obligație a transmiterii în alte țări. Nu se introduce o licență pan-europeană. Regulamentul permite acestor furnizori să folosească dreptul existent. Mai trebuie spus că, în ciuda acestor drepturi simplificate într-o țară, trebuie ținut cont că publicul e mai larg și trebuie să acopere diferite versiuni lingvistice. Aici mi-aș putea închipui însă o formulare mai uh, inspirată pentru a-i proteja pe creativi. Eu mi-aș dori și alte astfel de oferte și sunt rezervat în ceea ce privește perioada, asta ar duce și la un act uh, care indică spre viitor și mai am o declarație finală la care aștept răspunsuri ulterior. Înțeleg îngrijorările menționate ale producătorilor și creativilor. Dar au spus că producția europeană de film ar putea fi afectată negativ. Aspectele variate culturale nu, po- nu trebuie afectate astfel, dar nu am văzut nici uh, dovezi că extinderea asupra domeniului online ar fi distrus aceste grupuri. Deși, pe de o parte, nu am văzut acest efect până acum și B, există și uh, bariere lingvistice și ce libertatea de contract există în continuare. Atât din partea mea și aștept cu interes luările de cuvântele colegilor. Thank you very much, uh, Mrs. Reda. Mulțumesc, doamna Reda. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului, în primul rând, și eu sunt responsabilă pentru avizul Uh, Comisiei de Protecția Consumatorilor și mă pot alătura antevorbitorului. Cred că e important să subliniem că și această propunere e doar un mic pas înspre acces transfrontalier la conținut. Când a venit comisia, a spus că eliminăm geoblocarea, că geoblocarea e discriminare, dar astăzi nu se mai spun mult în acest sens. Multe îngrijorări menționate de deținătorii de drepturi au fost menționate și la începutul anilor 90 despre directiva SATCAP și până la urmă principiul țării de proveniență și-a dovedit utilitatea. Și asta a făcut ca minorități lingvistice din zone de frontieră să poată, desigur, urmări conținut în limba proprie dar de multe ori pe internet nu pot face. E o situație incorrectă care duce în cele din urmă la faptul că anumiți oameni nu au nicio altă soluție decât să, să caute soluții ilegale, pentru că geoblocarea, în special la documentare sau la știri nu salvează nicio piață existentă. Astfel de uh, conținut nu poate fi vândut în alte țări unde nu există vorbitori. Deci susțin această propunere a Comisiei. Iar cât privește libertatea contractuală, da, desigur că principiul țării de proveniență nu schimbă nimic. Cu toate acestea, ar fi util să vedem ce am învățat din directiva privire la cablu și satelit, unde Comisia a spus în revizuire că până la urmă libertatea de asociere, libertatea contractuală e călcâiul lui Ahile și în domeniul satelit multe conținuturi tot nu erau disponibile transfrontalier. Și important să clarificăm că și această libertate contractuală are limitele sale, în special când e vorba de combaterea discriminării în funcție de locul de proveniență. Cât privește acest principiu, cred că e clar că principiul clarifică doar ce drept se aplică, dar nu ce dreptul are o anumită licență. Asta rămâne la partenerii de licență. Însă n-ar trebui nici să impunem un corset prea strâns uh, furnizorilor noștri nu tot ce oferă pe internet trebuie să aibă o legătură directă cu programul TV actual. Aici ar mai trebui discutat despre aceste principii. Iar în ceea ce privește drepturile de retransmisie, important să avem o abordare neutră din punct de vedere tehnologic. Până la urmă, nu e nicio diferență dacă Retransmisia se face prin IPTV într-o rețea închisă sau pe internet. Mai important ar fi să diferențiem dacă e protejat cu parolă sau nu. Transmisiunea pe internet e importantă și pentru că regulamentul cu privire la portabilitate pe care îl vom vota mâine permite portabilitate numai atunci când conținutul e portabil și în țară. când, dacă nu avem astfel de retransmisie, blocăm și regulamentul cu privire la portabilitate. Și mai important să spunem că parțial acest regulament reglementează lucruri uh, parțial din trecut, pentru că mulți nu se mai uită la televizor, se uită pe platforme video on demand sau webcast care nu mai depind de un furnizor, uh, de o televiziune, ca să spunem așa. Deci un minim pe care ar trebui să-l atingem aici până la urmă să ne gândim și la video on demand, dacă nu extindem cumva principiul țării de proveniență. Mulțumesc. Much, uh, Mrs. Lagrip, can it be short because... Lagrip, pe scurt, dacă se poate, pentru că avem o audiere la ora 5. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc raportorilor pentru prezentări. M-aș concentra pe două articolele principale care, de fapt, sunt centrul atenției în regulamentul CAPSAT. Articolul 2, care propune extinderea principiului de origine la serviciile auxiliare online de radio difuziune. Reluări sau emisiuni în direct. Am putea că, să credem că această extindere a principiului țării de origine ar fi o idee bună și ar avea un impact pozitiv pentru a avea un acces mai mare a cetățenii noștri la acest conținut online. Eu cred că, din potrivă, efectul este exact contrar. Pentru că repune în discuție principiul uh, de bază al teritorialității drepturilor. Ar uh, însemna un fel de destabilizare a sistemului, serviciile uh, s-ar scumpi, oferta ar scădea și, încă o dată, sistemul acesta ar fi uh, um, cât se poate de afectat în sens negativ, pentru că el generează astăzi niște venituri stabile și utile pentru creație. Și apoi, teritorialitatea dreptului, drepturilor de care am vorbit. DG Concurență de la Comisie a emis uh, un raport în ce privește uh, clauzele de, uh, dintr-un acord de achiziție, etc. Și este clar că asta este legat clar de dezbaterea de față. DG deci, Concurență, de fapt, este în curs de a face o anchetă în acest sens. Rezultatele sale vor fi interesante, dar, încă o dată, uh, mi se pare că sistemul ar fi destabilizat prin ce se propune uh, în textul, raporto, uh, textul propus și cât privește poziția PPE, este foarte clar că um, noi nu putem fi de acord cu ce se preconizează în această formulă a articolului 2. Iar la articolul 3, uh, aici sunt mai mult uh, vizate măsuri de ajustare uh, tehnică. E vorba de ce se preconizează în directiva din 93, gestiunea colectivă a drepturilor în cazul transmiterii, transmisiilor anumitor conținuturi. În orice caz, cred că e foarte bine că plata acestor drepturi merita să fie lămurită, clarificată și este o idee bună. Uh, aș putea să vă mai spun și alte lucruri, dar nu vreau să mă lungesc la articolul 3. Mi se pare că sunt și idei bune uh, și mă bucur și aștept cu nerăbdare urmarea acestor discuții. Doamna Hannibal, vă rog, fiți succintă dacă se poate. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să continuăm discuția în legătură cu acea teritorialitate. Este foarte important pentru cei din domeniul audiovizualului care creează și produc uh, emisiuni să conteze pe o anumită viabilitate a sistemului pentru a putea atrage în continuare, în continuare investiții și conținuturi. Dacă nu, se vor pierde o serie întreagă de programe de bună uh, calitate în Europa. Multe programe nu sunt produse pentru că nu există investiții și bani și dacă se pierde teritorialitatea, se pierd niște bani foarte importanți. Um, și asta vizează mersul acestei industrie audiovizuale în toată Europa. Mă gândesc și la uh, Uh, programele de limbă engleză și la modul în care ele sunt concepute. Multe dintre ele sunt uh, finanțate exclusiv din surse britanice și apoi sunt transmise în Europa. Dar, uh, dacă s-ar întâmpla ce se propune în acest text, am fi invadați de programe de limba engleză, dar americană. Se vor pierde niște licențe și nu e vorba numai de oamenii din zonele de frontieră care vor să audă și programe în alte limbi. Nu, e vorba de viitorul însuși al uh, producției audiovizuale în Europa. Și tot așa, în ce privește geoblocarea, e o problemă foarte spinoasă și este foarte dificilă pentru anumite societăți de televiziune uh, sau de difuziune naționale care uh, practică geoblocarea, dar pe care ei nu o consideră ca incompatibilă cu misiunea lor. Mă gândesc de pildă la BBC. Să nu uităm asta. <clears throat> S-ar putea ca să fie efecte nedorite ale blocării, ale desfințării geoblocării uh, cu orice pres. Deci vă rog să cântăriți și aceste argumente și avem și un uh, caz în fața Curii de Justiție uh, care se desfășoară chiar în acest moment și, și acesta trebuie considerat. Doamna Rozier și dumneavoastră pe scurt. Da, foarte repede, domnule președinte, vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Uh, eu sunt mm, pe deplin de acord cu ce a spus colega Mary Hannibal. Avem aici în discuție un sector de creație, creativ, care se bazează pe o formă de solidaritate între artiști, producători și um, societăți de difuziune și principiul țării de origine există pentru satelit și care vizează clar difuzarea unor programe în afara uh, frontierelor. Publicul vizat nu este foarte uh, numeros, pe când uh, pe internet este cu totul altceva. Um, oamenii sunt mult mai mult prezenți uh, uh, pe internet și atunci uh, este foarte clar că se pune în pericol sistemul și echilibrul acestuia prin negocierea drepturilor. Finanțarea unei opere audiovizuale nu se întâmplă așa cu una cu două. E vorba de investiții deosebite, specifice sectorului audiovizual în anumite condiții Um, autoritățile publice sunt și ele implicate deseori și dacă nu poți decât o singură dată să valorifici această creație numai într-o țară și într-un singur moment, nu numai că există o concurență neloială, ci este foarte clar că creația respectiv pierde niște resurse deosebit de importante. Și anumite uh, societăți de difuziune publice, așa cum a spus Mary, um, ar putea să sufere din cauza acestor limitări, uh, dar haideți să le tratăm de la caz la caz, dar marea, marea majoritate a societăților de difuziune și a producătorilor de programe sunt mulțumiți de cum merge sistemul actual și nu doresc schimbări. De ce să stârnim uh, sau să facem valuri? Apoi, ce a spus Constans Le Grip, neutralitatea tehnologică, cam cum se întâmplă cu conținutul pe cablu, prin cablu, o gestiune colectivă obligatorie a difuzării programelor uh, altele decât cele de pe mm, cablu. Da, de ce nu? Asta ar putea facilita difuziunea transfrontalieră, respectând resursele sau drepturile creatorilor de ce nu? Dar, încă o dată, extinderea principiului de țării de origine sau a teritorialității nu ajută în niciun fel evoluția pozitivă a acestui sector al creației audiovizuale în zilele noastre. Nu știu dacă Comisia vrea să ne transmită ceva, dar pe scurt. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Sunt uh, Rita Iucland de la DG Connect, de la Comisie. Am ocazia să spun câte ceva, uh, dar mă voi concentra pe anumite aspecte, având în vedere timpul. În primul rând, uh, cererea referitoare la accesul transfrontalier la programe, apoi să răspund la anumite temere exprimate de domnii parlamentari Vreau să mulțumesc raportorilor pentru intervențiile lor extrem de grăitoare. Aș mai adăuga ceva. O cercetare de acum 2 ani a arătat că unul din patru uh, europeni își dorește conținut audiovizual fără granițe nu este vorba numai de expatriați, de minorități lingvistice, ci în general publicul european e curios să știe ce se întâmplă și în alte state membre și ce se mai produce pe la televiziunile din alte țări, televiziunile publice. O altă propunere uh, din pachetul de astăzi vizează oferirea de oportunități mai ample pentru creația audiovizuală. Deci e vorba de un mecanism care să permită aceste evoluții, enabling mechanism. Acest mecanism, care nu este unul obligatoriu, subliniez, va permite uh, difuzorilor, societăților de difuziune să pună pe internet tot felul de show-uri, dezbateri, uh, programe muzicale, etc. Și studiul de impact arată că acest tip de conținut este în mod uh, constant geoblocat. și ce rămâne până la urmă în propunere? E bine, uh, libertatea contractuală și oricum nu e vorba de ceva auto, atot cuprinzător ca și propunere nu se dorește destabilizarea sistemului de producție și difuzare a operelor uh, culturale în uh, Europa există niște considerente specifice în text și aceste măsuri care permit uh, aceste evoluții și având în vedere libertatea de contract, nu vor exista licențe europene impuse și nici alte aspecte. Astfel, acești, aceste societăți de radiotifuziune vor rămâne libere să hotărească unde să fie transmise programele lor. Apoi uh, s-a menționat aici cazul uh, legat de concurență din fața Curții de Justiție, nu pot să comentez, dar aș dori totuși să fac câteva comentarii în acest sens și subliniez că măsurile propuse și ancheta pe concurență, care este bazată pe niște fapte cât se poate de uh, clare, sunt lucruri cu totul și cu totul diferite unele de celelalte, care nu trebuie în niciun caz amestecate în discuția noastră, pentru că deciziile legate de concurență se bazează pe o serie întreagă de fapte și se referă la uh, evaluarea ex post uh, care să verifice dacă anumite măsuri nu distorsionează piața unică, etc. Aceste anchete de concurență nu vizează licențele teritoriale, acordarea acestora și caracterul lor exclusiv sau nu. Se vorbește numai despre niște restricții contractuale care vizează acele vânzări uh, pasive și nu altceva. De asemenea, trebuie să subliniem că dreptul concurenței recunoaște că uh, obstacolele între piețele naționale pot fi justificate în anumite cazuri, mai ales când este necesar, este necesar acest lucru pentru a lansa anumite produse noi. Deci nu e vorba de ceva alb și negru, depinde, bineînțeles, foarte mult ce se întâmplă în Europa, cum se finanțează operele audiovizuale și, în orice caz, noi evaluăm situația în mod nuanța. Pe scurt, Propunerea aceasta va aduce beneficii clare consumatorilor europeni, fără a distorsiona condițiile reale de pe piață și finanțările respective și nu are nicio legătură această inițiativă cu ancheta pe concurență în curs și așteptăm și în viitor să discutăm uh, cu Parlamentul dumneavoastră în legătură cu aceste subiecte. Mulțumesc foarte mult! Acum putem să încheiem cu acest punct uh, de pe ordinea de zi și continuăm cu punctul 20, audierea comună împreună cu Comisia Ocupare. Vreau să-l întâmpin aici, uh, să îi întâmpin aici pe colegii noștri de la Comisia Amplă Ocupare. În primul rând, uh, doamna Marita Buscop de la vicepreședinte de la această comisie. Audierea va viza statutul pentru întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate. Și cum am pierdut deja 15 minute și mă scuz pentru asta în fața colegilor de la ocupare, dacă îmi permiteți, V-aș întreba dacă doriți să faceți o remarcă introductivă și... dar numai pentru două minute, vă rog. Uh, first of all, thank you for... Uh... Mulțumesc. Mulțumesc că ne-ați permis. Da. Mulțumesc că ne permiteți uh, să venim aici. E important să conlucrăm uh, cu alte comisii am avut deja o zi plină și, ca de obicei, am discutat șomaj uh, și locuri de muncă precare. Ca de obicei. Și discutăm și despre posibile soluții, despre dinamizarea pieței muncii, despre niște salarii decente, despre locuri de muncă de care oamenii să fie mândri Iată. Iată ce ne dorim și în această bătălie dorim să câștigăm și niște aliați. Ne bucurăm că Comisia Jurii dorește să fie un astfel de aliat pentru noi și că discutăm întreprinderile de natură socială și bazate pe solidaritate pentru că mulți dintre colegii parlamentari au oarește experiență și știu cât de fructuoasă poate fi o uh, implicarea lor activă în crearea de locuri de muncă. Este ceea ce putem să și facem împreună și ne bucurăm că ne găsim în această etapă de început. Vom uh, asculta ce aveți de spus din punctul dumneavoastră de vedere despre ce se poate face în continuare avem la Parlament astăzi sau actualmente și un intergrup care se ocupă de chestiunile acestea. Iată deci multe parteneriate pe care le putem uh, <clears throat> utiliza și în orice caz ne bucurăm să fim aici și preluați înapoi uh, ștafeta și asigurați-vă că dezbaterea noastră va fi una fructuoasă. uh, Mi se cere să dau o pauză de un minut din cauza unor probleme tehnice într-una dintre cabine. Pauză de un minut. you.